Good morning, colleagues. Bună dimineața, stimați colegi. Îl înlocuiesc pe onorabilul nostru președinte, domnul Buze, care este în Polonia astăzi. Dați-mi voie să vi-l prezint pe directorul uh, Verah, domnul director Verachte de la Biobase Industries, și domnul Marcutis, șef de unitate pe, la procesarea produselor biologice. Vă reamintesc că BBI este singura, uh, singurul proiect comun după adoptarea programului Orizont 2020. A fost uh, înființat de Parlamentul European la sfârșitul ultimului mandat, în vara acestui an, într-un pachet care includea o serie de parteneriate public-private. Domnul Van Nistelrooy, dacă este prezent, domnul Van Nistelrooy este raportor pe, acest, pe această temă. Avem 150 de minute pentru prezentare și discuțiile ulterioare. Aș dori acum să îl invit pe domnul Verachter să ne prezinte acest subiect. Are la dispoziție 10 minute. Vă mulțumesc, domnule Henkel, pentru prezentarea dumneavoastră. Îmi face o mare plăcere să mă aflu aici dimineața aceasta. Salut și mulțumesc pentru eforturile și Uh, ghidarea pe care a acordat-o această comisie în susținerea inițiativei propuse de către comisia anterioară. Îi mulțumesc în special domnului Ivan Nistelrooy, care a avut amabilitatea de a ni se alătura în această dimineață. Dacă îmi permiteți, vă voi da o idee rapidă în legătură cu ceea ce înțelegem noi prin bioeconomie uh, în motivele unui parteneriat public-privat, ce înseamnă parteneriatul public-privat în aceste industrii și ceea ce încercăm noi să obținem. Nu știu dacă se văd diapozitivele încă. Okay, the, the slides will be uh, coming up. So the bioeconomy, ladies and gentlemen, is, uh, is really an economy which is uh, based on the use of renewable biological. Voi uh, vorbi așadar despre utilizarea resurselor uh, regenerabile biologice pentru a înlocui carburanții fosili <coughs> pentru transport, în industria chimică, Noi încercăm să avem o economie mai durabilă și mai um, puțin nocivă asupra mediului. Este vorba de o economie care examinează ceea ce se poate pentru a avea produse biologice mai bune, ci examinează și produsele industriale, și produsele de consum pentru a vedea cum pot fi integrate. Nu suntem singurii care facem acest lucru. Uh, se întâmplă foarte multe acțiuni în America de Nord, de exemplu, în sud-estul Asiei. Sunt uh, liderii economiei mondiale care caută accesul la furaje ieftine și uh, care pot reprezenta o sursă rentabilă de energie biologică. Vorbim aici despre biorafinării, așa numitele biorafinării, care folosesc uh, uneori produse alimentare, ceea ce uneori poate să ducă la concurență cu utilizarea culturilor pentru scopuri alimentare sau, aliment, sau industriale. Noi aici eh, examinăm biorafinăriile de a doua generație, deci eh, care folosesc produse biologice industriale. De ce un parteneriat public-privat? Pentru că este un cadru clar care dă siguranță activităților și investițiilor, dă stabilitate și predictabilitate, previzibilitate. Este o abordare comună care traversează sectoarele și statele și este susținută de un angajament financiar comun. Parteneriatul public-privat Uh, depășește o serie de dificultăți pentru că are o durată de în jur de 10 ani. Aduce mai multe sectoare împreună, actori economici care nu uh, colaborează de obicei sau nu au colaborat în trecut. Acest parteneriat le oferă o platformă acestor industrii să se uh, alăture. asemenea, în acest fel se pot uh, pune în comun resurse și experiență. Prin organizarea parteneriatului public-privat se, poate, se pot folosi mult mai rentabil investițiile. Există avantaje prin faptul că există un efect de multiplicare finanțarea pe care o uh, acordăm vine din programul Orizont 2020 pentru fiecare euro care este introdus în inițiativă. Uh, partenerul privat aduce 2,5 de 2,5 euro. Această inițiativă dă asigurări că um, o scopul final va fi orientat către piață. Inițiativa în sine pune accentul pe uh, biomateriale. Nu uh, examinăm doar deșeurile sau industria chimică. Încerc nu neapărat silvicultura sau agricultura. Totul este integrat la diverse niveluri. Este vorba de lanțuri valorice care nu există în acest fel în momentul de față. De exemplu, încercăm să unim silvicultura cu industria, industria carburanților uh, și chimică cu utilizatorii finali. Deci, toate aceste lucruri pot să fie integrate în același sistem. După cum am menționat, Comisia dumneavoastră ne-a susținut foarte mult. Inițiativa a fost anunțată, după cum a menționat domnul președinte. Inițiativa a fost adoptată în timpul verii și acum facem primii pași în implementarea inițiativei. Ca parte a procesului de implementare, deja am uh, lansat prima cerere de propuneri. Inițiativa valorează în, în jur de 3,7 miliarde, 7 din care 25% din orizont 2020 și 75% din partea industriei. S-a creat un consorțiu, bio-based Industries Consortium, uh, care este partener în proiect cu Comisia Europeană. Folosim regulile Orizont 2020, lucru foarte important pentru noi, se bazează pe deschidere. Fiecare organizație poate să participe se bazează pe transparență, regulile sunt definite în prealabil și mm, cunoscute tuturor de la bun început și pe excelență. Eh, se examinează doar calitatea proiectelor de finanțat. Obiectivele sunt de a crea lanțuri valorice noi bazate pe bioindustrie. În momentul de față avem peste 70 de membri plini, 41 de complexe industriale, 17 IMM-uri și 12 clastere și 121 de membri asociați, printre care 40 de universități și acoperim o Uh, serie de sectoare agricol, agroalimentar, silvicultură, industria chimică și energetică. Să după cum vedeți uh, pe hartă, avem uh, membrii în toată Europa, ceea ce este foarte important pentru ceea ce încercăm să facem. Am lansat apelul de, pro, pentru propuneri pe baza regulilor Orizont Orizon 2020. A prima asemenea cerere de oferte s-a încheiat în data de 15 octombrie. Evaluarea proiectelor este în curs. Dacă examinăm inițiativa din, în termeni mai generali, încercăm să creăm o creștere pe termen lung, durabilă și să creștem competitivitatea Europei. Creăm locuri de muncă, creăm, ă, susținem investiția din partea industriei cu proiecte industriale. Și este o inițiativă care ne va ajuta să renunțăm la carburanții fosili. De exemplu, în ceea ce privește securitatea energetică, schimbări climatice și creștere uh, ecologică. Domnul comisar Moedas este cel responsabil pentru această inițiativă și a spus că agenda sa privește creșterea ecologică și durabilitatea. Că dacă creșterea nu este durabilă, atunci această creștere nu merită. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Verachtert. Dau cuvântul acum coordonatorilor. Începem cu domnul Van Nistelrooy, care este și fostul raportor pentru această inițiativă. But I will follow this by every foot that you, that you make. Uh, I, I'm very glad. Vă mulțumesc end of this quick start because Mă bucur foarte mult că am fost aici de la bun început, pentru că în acest moment avem o serie de programe europene care uh, sunt uh, foarte greoaie, costă foarte mult și nu au rezultate concrete. Însă acest proiect nu trebuie să sufere uh, de moștenirea vechilor proiecte. Așadar, vă felicit pe, pentru prima cerere de proiecte și pentru interesul foarte mare care a fost arătat. Aș sublinia faptul că ați spus că toate statele participă în această nouă inițiativă. Subliniez acest lucru pentru că în programul Orizont am văzut că mai multe 90% din proiecte erau uh, în vechile state membre. 90% din proiecte erau în uh, Europa de Vest și euro, economia bio uh, industrială este cea care poate să funcționeze foarte bine în Polonia, în, în România și în alte state din Est. Însă vreau să întreb dacă aceste state sunt reprezentate în mod real în aceste consorții sau sunt doar niște parteneri taciți. Din partea consorțiului și din partea Comisiei Europene, uh, trebuie să examinați ceea ce se uh, întâmplă cu fondurile regionale. Știu că multe state în contractele de parteneriat Uh, cu Comisia Europeană au, s-au angajat să aibă o economie bazată pe uh, produsele organice. Și uh, performanțele nu sunt foarte bune până acum, dar nu, aceste state nu trebuie excluse și aceste regiuni nu trebuie să fie excluse pentru că își doresc să acționeze și ele în ceea ce privește economia biologică pentru că rezultatele ar putea să fie extrem de bune peste 2 ani. Vă mulțumim, domnule Van Nistelrooy, vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră la acest subiect. Are cuvântul acum doamna López Vermelho. Eh, Bună dimineața! Subsectorul eh, bioid industriei în ceea ce privește prioritatea parteneriatelor public-private joacă un rol foarte important, ceea ce va reprezenta un avânt pentru un sector um, cu mult capital, um, cu potențial de creare de locuri de muncă, dacă se implică și IMM-urile. Însă, în acest sector, barierele sunt foarte ridicate pentru IMM-uri. IMM-urile nu pot pătrunde din cauza investițiilor mari care sunt necesare. Dat fiind această situație, vreau să, se, să vă întreb ce măsuri legate de PPP-uri pot fi aplicate pentru a elimina aceste obstacole din calea IMM-urilor. Aceste PPP-uri ar putea să fie de mare ajutor companiilor din acest sector uh, Uh, fiindcă acestea au capital limitat. Dar uh, dacă nu se vor uh, reduce bariere din calea IMM-urilor, atunci acest domeniu va fi greu de accesat pentru acestea. S-a încercat includerea acestor elemente în planul de lucru, dar nu am reușit să găsim sisteme de control potrivite care să le permită IMM-urilor să fie principalii beneficiari ai acestor pro- programe. Dacă ați putea implica și alți jucători și IMM-uri, s-ar putea ca companiile mari să fie principalii beneficiari în detrimentul IMM-urilor. Mă întreb cum ar putea fi incluse IMM-urile pentru a avea de câștigat și ele. Mulțumesc. Dat fiindcă nu mai sunt coordonatori, mai dorește cineva să ia cuvântul. Mrs. Griffin. Doamna Griffin. Mulțumesc, domnule președinte. Da, voiam să spun și eu același lucru pe care l-a spus și dumneavoastră, este uh, vorba despre faptul că industriile biologice joacă un rol foarte important pentru comunitățile rurale în nordul Marii Britanii. Și am văzut că pe harta dumneavoastră parteneriatele nu includ nordul Marii Britanii. Acolo avem universități foarte inovatoare uh, și vreau să vă întreb uh, care este abordarea dumneavoastră față de comunitățile rurale din nordul Marii Britanii și care sunt parteneriatele cu universitățile noastre pentru a putea să punem pe picioare această inițiativă extraordinară la nivelul regiunilor. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Domnul Agnost, două minute. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și întrebarea mea se aseamănă cu cele puse de colegi. Cred că marile întreprinderi europene sunt active în acest domeniu, au recunoscut potențialul exist, care există aici, însă, în acest context, mult mai important este ca și întreprinderile mici și mijlocii să se, să se implice. Din acest punct de vedere, este foarte util să există o strânsă colaborare în cadrul unui cluster între universități și întreprinderi mici și mijlocii, tocmai pentru a putea permite crearea unor noi locuri de muncă. Și aș dori să vă întreb în ce măsură există deja asemenea proiecte în cadrul cărora universitățile colaborează strâns cu sectorul uh, privat și în ce măsură asemenea măsuri sunt uh, promovate și sprijinite în, uh, prin programul Orizon? Vă mulțumesc, doamna Virkanen. Intervenție fără microfon. yes. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc pentru această prezentare. E foarte bine că ne-am că ne reunim în Europa, întreprinderile mai întreprinderile mai mici și universitățile, comunitățile locale. sub egida industriei biologice. Este foarte important ca inovația și noile produse să fie pe primul plan. Trebuie să ne asigurăm că suntem eficienți, mai ales pentru produsele derivate, uh, pentru, produs, pentru agricultură, silvicultură, energie, reutilizarea produselor și așa mai departe. Am totuși o îngrijorare. Trebuie să facem în așa fel încât uh, legislație să nu existe obstacole în, în calea profitului obținut pe urma acestor noi produse, pentru ca inovația să fie dusă la bun sfârșit și să se tragă beneficii de pe urma tuturor produselor, tuturor materiilor. În ceea ce privește energia, știți dacă există obstacole legislative, fiindcă dacă sunt obstacole, trebuie remediată situația. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Hammer. Uh, well, thank you very much, Chairman. In the presentation... Mulțumesc, domnule președinte. În prezentare mi-a atras atenția o formulare, și anume că acest proiect creează un cadru clar pentru investiții pe termen lung. După cum vă dați seama, există o dezbatere în Parlament la ora actuală cu privire la biocombustibil, cu privire la schimbarea folosirii terenurilor, schimbarea indirectă a folosirii terenurilor și așa mai departe. Uh, în ceea ce privește biocombustibilii, însă nu a existat niciun cadru clar pentru investiții pe termen lung, ci din potrivă. Instituțiile europene au creat o anume, un, anume, un anume obiectiv pe baza căruia industria investește uneori sume mari, iar apoi ne răzgândim în legătură cu biocombustibilii și obiectivele noastre în acest domeniu și schimbăm regulile. Iar până la urmă se subminează pur și simplu investițiile pe care le-a făcut industria la cererea noastră. Iar proiectul pe care îl discutăm astăzi, mă întreb dacă nu cumva va uh, fi uh, victima acelor, acelorași schimbări de reglementare și, și nesiguranță care s-a manifestat în ceea ce privește biocombustibilii. Mulțumesc, mulțumesc, mai sunt întrebări. Danke, Herr Doamna Capel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă felicit și eu pentru că ați pus în aplicare atât de repede această inițiativă o inițiativă deosebit de importantă, așa cum știm cu toții. Într-adevăr, trebuie să sprijinim industriile biologice. Ați spus că a avut loc deja prima cerere de ofertă și că până în martie anul viitor veți analiza aceste oferte și aș dori să vă întreb în acest context cum arată cooperarea cu autoritățile naționale. Știu că în uh, Austria există un organism uh, responsabil pentru acordarea acestor proiecte și aș dori să vă întreb dacă există o colaborare cu, cu aceste autorități sau nu. Vă mulțumesc, doamnă Kaffel. Mai există alte întrebări? Văd că nu. Do- domnule Ferachtar, Vă dau cuvântul pentru a răspunde la aceste întrebări. Aveți la dispoziție 5 minute. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund în ordine la întrebări. Domnul Van Nistelrooy a făcut niște observații cu privire la fondurile regionale, specializarea inteligentă da, subscriu la acest lucru. Aceasta este o inițiativă cheie, este o trăsătură cheie a acestei inițiative. Avem nevoie de economii regionale, biologice, neapărat. În economiile bazate pe petrol, petrolul este adus în industrie, iar în economiile bazate pe economiile biologice se aduce industria către uh, partea biologică, către silvicultură, agricultura, fiindcă acolo există materiile prime. Deci este foarte important ca aceste sinergii să fie create. În ceea ce privește IMM-urile, Într-adevăr, acestea joacă un rol important în succesul acestei inițiative. În momentul în care a fost concepută această inițiativă, s-au luat măsuri pentru a, pentru a ne asigura că IMM-urile vor uh, juca rolul pe care îl merită. În ceea ce privește uh, consorțiul privind uh, industriile biologice, vreau să vă spun că acolo sunt reprezentate foarte multe IMM-uri. Deci sunt deja la masa negocierilor în momentul în care se pun la punct planurile pentru acest program, încă de la începutul procesului. Când participă IMM-urile la aceste uh, cereri de ofertă, uh, Finanțarea le este rezervată în mod specific pentru universități, pentru alte organizații. Deci companiile mari nu sunt eligibile pentru uh, finanțare pentru anumite uh, acțiuni de ino- inovatoare. Am luat măsuri deci pentru a ne asigura că IMM-urile au acces uh, corect la resursele financiare disponibile. Bineînțeles, IMM-urile, ca și în Orizont 2020, vor beneficia de pe urma uh, obiectivului propus de acest Parlament de uh, participare de 20% în cadrul inițiativelor. Deci, după părerea noastră, s-au luat măsuri pentru a ne asigura că IMM-urile vor fi prezente. Și această situație este monitorizată, monitorizată îndeaproape, iar dacă va fi nevoie, vom interveni și vom lua măsurile necesare. În ceea ce privește participarea Nordului Marii Britanii, uh, metoda pe care v-am uh, arătat-o poate a fost uh, interpretată excesiv. Eu v-am arătat participarea din partea Marii Britanii. Deci nu s-a uh, nu s-a făcut nicio sugestie că ar fi reprezentat numai Sudul, bineînțeles că nu. O să încerc să să, să schimb grafica puțin ca să reflecte acest lucru. Dar, într-adevăr, aceasta este o îngrijorare reală. Și am discutat deja despre acest lucru în, în prezentarea introductivă, în ceea ce privește implicarea regiunilor. Fără această implicare a regiunilor, inițiativa nu ar avea succes și, bineînțeles, uh, acest lucru este valabil și în Marea Britanie. Apoi, în ceea ce privește barierele legislative – acest lucru este, bineînțeles, foarte important. E adevărat că nu este suficient să se investească în cercetare și inovare, activități și acțiuni, dacă nu se prevăd măsurile necesare care vor înlesni dezvoltarea pieței. Deci trebuie să analizăm standardizarea, reglementarea, certificarea, achizițiile publice și așa mai departe. Și, bineînțeles, avem în vedere acest lucru atât la, în comisie cât și la nivelul industriei. Ne ă, există preocupări în acest sens și vom face tot ce ne stă în putință pentru a, pentru a ne asigura că sunt avute în vedere toate aceste aspecte încă de la început. Ajung astfel la ce din urmă întrebare cu privire la experiența noastră cu biocombustibili, iluc și așa mai departe. Da, suntem foarte conștienți de această chestiune. Într-adevăr, este un exemplu de intenții bune care, care nu s-au materializat așa de bine. Și suntem conștienți că dacă nu uh, atacăm această problemă, s-ar putea ca inițiativa să fie deraiată. Trebuie să ținem cont de mm, îngrijorările consumatorilor, chestiuni de reglementare, parametrii pieței care sunt importanți. Vom încerca să implicăm și alții actori încă de la început pentru a ne asigura că există o implicare a întregii industrii de la început și că nu se face decât și că nu se face până la urmă o promovare a unor produse noi pentru care nu există interes în rândul consumatorilor. Iar în ceea ce privește cooperarea cu statele membre, la nivelul guvernanței inițiativei avem uh, un grup al reprezentanților statelor unde ne întâlnim cu statele membre. Statele membre oferă consiliere în ceea ce privește inițiativele, iar statele membre se implică în derularea inițiativelor. Și aici ajungem la dimensiunea regională. Nu este suficient să se investească în cercetare și inovare. Statele membre iată, joacă un rol proactiv în ceea ce privește introducerea tehnologiilor noi pe piață. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Verachtet, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru prezentare și pentru uh, întrebări. Mulțumesc și domnului Cât. Și cu asta am terminat primul punct de pe ordinea de zi. Acum trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Este vorba despre Horizon 2020, um, tehnologiile generice esențiale în Uniunea Europeană, un elan pentru spiritul de conducere european în sectorul manufacturier. Și până ne schimbăm aici la prezidiu, aș dori să vi-l prezint pe domnul Govert Gispers și pe domnul Mogus Beta de la TNO, Organizația de Cercetare Științifică, Științifică Aplicată din Olanda,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 acest studiu, care a fost solicitat de către comisia noastră, se referă la tehnologiile generice esențiale, care joacă un rol crucial pentru competitivitatea și reînnoirea sectorului manufacturier european. Avem uh, Avem uh, o oră și 50 de minute pentru, această, pentru acest punct și îl rog uh, pe invitatul nostru să ne facă prezentarea timp de 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Ne bucurăm că putem prezenta rezultatele raportului nostru și dat fiindcă nu am decât 10 minute la dispoziție, cred că trebuie să ne mișcăm rapid. Dați-mi voie să, să vă fac o prezentare generală o trecere în revistă a acestei prezentări, care a decurs din raport, contextul și obiectivele. Vă voi spune câteva cuvinte despre mm, caracterul acestor tehnologii, vă voi prezenta câteva informații cheie și în final voi face câteva concluzii și recomandări. Contextul. Uniunea Europeană își revine din criză, se redresează acum. Avem nevoie de noi surse de creștere economică. Trebuie să consolidăm și să revitalizăm uh, industria europeană pentru mai multă competitivitate și pentru a face față provocărilor uh, principale ale societății dorim să avem un spirit de conducere în ceea ce privește aceste tehnologii generice esențiale. Iar uh, pentru asta a fost uh, publicată o comunicare și două grupuri la nivel înalt s-au ocupat de aceste tehnologii generice esențiale. Avem și proiecte care se derulează la ora actuală în acest sens. Se pune accent pe șase tehnologii generice esențiale la care voi reveni, Uniunea Europeană sprijină atât în uh, Orizont 2020, pe care l-am studiat noi și în alte programe, aceste tehnologii, iar uh, scopul acestui studiu este acela de a vă permite dumneavoastră să vă formați propria părere despre modul în care uh, aceste tehnologii, cercetarea și inovarea în acest domeniu contribuie la consolidarea capacității industriale europene, inclusiv punând accentul pe IMM-uri. Dați-mi voie să vă spun câte ceva despre tehnologii. Nu avem timp să intrăm în amănunte, o să le treg în revistă. Uh, pur și simplu e vorba de nanotehnologie, micro, nanoelectronice, fotonice, surse de lumină, materiale avansate, biotehnologie industrială, despre care s-a discutat mai devreme, și sisteme manufacturiere avansate sau tehnologii care integrează aceste celelalte cinci tehnologii generice esențiale. De ce sunt speci- speciale aceste tehnologii, cunoașterea, cunoștințele și studiul este foarte intensiv și necesită o forță de muncă înalt calificată. E nevoie de cheltuieli, de ridicate și reprezintă baza produselor inovatoare, bunurilor și serviciilor în egală măsură. Au un caracter sistemic în industrie, reprezintă platforme pentru noi industrii. La început, în acest raport, am analizat tehnologiile într-un context global. Europa este lider global în ceea ce privește crearea de cunoștințe, așa cum, cum reiese din publicații și brevete și așa mai departe. Din păcate, am rămas în urmă în ceea ce privește exploatarea acestor cunoștințe din cauza din cauza acestei văi a morții, aceste probleme. Să ne întoarcem la uh, produse bazate pe tehnologii. Vedem că, uh, Asia, avantajul competitiv al Asiei uh, se erodează, fiindcă costurile muncii, forței de muncă cresc în, în Asia, mai ales în China, prin introducerea roboticii. Se reduce importanța forței de muncă în, man- în sectorul manufacturier. Este interesant ce ne rezervă viitorul. Europa are, un, din, din fericire, un număr și v-am trecut în, în uh, reviste câteva, are câteva grupuri de tehnologii mm, importante, cum ar fi uh, Minalogic din Grenoble, uh, Bayern Photonics în Germania și grupuri transnaționale Bio Valley, Franța, Germania și Elveția și Medican Valley, Danemarca și Suedia. Iată doar câteva exemple. Acum o să vă vorbesc despre aceste văi ale morții. Acesta a fost un concept um, care are legătură cu modul în care se introduc tehnologiile, ajung, se ajunge de la tehnologie la produse. Pentru asta avem nevoie de o structură pe trei piloni pentru a traversa această vale a morții. Um, cercetare tehnologică, demonstrarea produselor, prototip și așa mai, de, prototipă și așa mai departe și uh, fabricare și producție competitivă pentru ca aceste tehnologii să devină produse. Această vale a morții nu este doar tehnologică. Iată de ce în unele studii se face o diferență între două tipuri de văi ale morții. Valea morții tehnologică și Uh, valea morții care ține de comercializare, inovare și modelele de, de, modele de afaceri. Ambele domenii au nevoie de atenție. Imaginea ar trebui să fie invers, este vorba de conceptul de pregătire tehnologică, este vorba de lanțul de valoare care uh, merge de la cercetare fundamentală aplicată prototipuri, testare, și, uh, creare de produse și uh, fabricare. E vorba de nivelul de pregătire tehnologică, instrucție și instru, instruire și ceea ce este important aici este faptul că <coughs> acest cadru uh, arată că nivelul de pregătire tehnologică, așa cum spune și numele, este împins de tehnologie, dar în același timp e nevoie de inovare socială și modele de afaceri inovatoare. Trebuie să mă grăbesc puțin de deci ce are nevoie această strategie pentru tehnologii generice esențiale? E nevoie de mai mulți piloni, avem nevoie să adaptăm instrumentele europene, să coordonăm politicile naționale și europene, trebuie să avem o guverna- de guvernanță uh, țintite și instrumente de comerciale pentru a asigura un teren echitabil. Și acum miezul studiului instrumentele acestea și ce înseamnă ele în tehnologiile în orizontul, în orizont 2020. Am analizat în egală măsură și alte activități și instrumente ale Uniunii Europene. Tehnologiile, în primul rând, reprezintă o parte esențială a orizontului 2020. A fost alocați 30 de, alocate 30 de miliarde de euro. În acest sens, prioritatea se dă linilor pilot pentru a transforma prototipurile în um, um, procese manufacturiere de um, uh, în masă reduse. Uh, aceste linii de pilot și aceste activități, linii pilot și aceste activități de comercializare includ uh, nivele de pregătire tehnologică mai ridicate, ceea ce s-ar putea să se bată cap în cap cu um, regulile privind uh, ajutorul de stat. Noi nicio, în, când avem cercetare și dezvoltare, acestea nu reprezintă o problemă, dar când ajungem mai aproape de faza manufacturierii, atunci devine o problemă, iar această chestiune trebuie să fie avută în vedere aceste niveluri ridicate de uh, pregătire tehnologică necesită participare puternică din partea industriei și reduc uh, asistența guvern, guvernamentală pentru a, pentru a evita distorsiunile pieței. E nevoie de infrastructură pentru IMM-uri, fiindcă IMM-urile nu pot, uh, nu pot finanța ele înțele, aceste procese uh, și uh, există aceste facilități um, partajate multiutilizatori poate să joace un rol de conducere industria, fiindcă industria este foarte aproape de piață, iar uh, în, pentru aceste tehnologii trebuie să se acorde atenție inovării, cercetării strategice pe termen lung și uh, comercializării. Deci acesta este, un, este, acesta este un subiect pe care îl aducem în discuție. Acum, uh, pilonul 1, uh, excelen, știință excelentă. 13 uh, miliarde, pilonul 2, uh, conducere industrială, spirit de conducere industrială, 17 miliarde, inclusiv uh, în tehnologie industrială, finanțarea riscurilor, inovare și așa mai departe. Pilonul 3, provocări de nivel, la nivel social, nu există o alocare bugetară, dar se sprijină inovarea pe baza tehnologiilor. Pentru parteneriate Orizont 2020 există o alocare de 3,5 miliarde iar uh, pentru PPP-uri avem articolul 185 și, și așa mai departe. Dar, mm, în afară de Horizon 2020, avem politica de coeziune și strategii de specializare inteligentă uh, care ar putea sprijini uh, derularea acestor și folosirea acestor tehnologii. Conceptul se, acesta se numește și inginerie financiară. Este vorba de combinarea surselor de finanțare de la Horizon, Horizon 2020, fondurile structurale, pentru a ne asigura că putem acoperi întreg lanțul de valoare. Vă dau aici un exemplu. Uh, de combinare a acestor uh, finanțări. Bineînțeles, este foarte important că în momentul în care combinăm Horizon 2020 și fonduri structurale, trebuie să se um, evite uh, supra, uh, dubla finanțare. O să sar peste unele părți ale prezentării, fiindcă nu am prea mult timp. Este important că aceste tehnologii Ne-am întrebat în concluzie ce vor însemna pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică. Tehnologiile vor uh, îmbunătăți lanțul de valoare prin aplicarea noilor tehnologii. Industriile bazate pe aceste tehnologii generice esențiale vor uh, genera mai multe locuri de muncă, chiar dacă chiar dacă legătura directă va fi limitată, însă există foarte multe aspecte legate de cercetare și dezvoltare, concept, concept, uh, proiectarea produselor și așa mai departe. Uh, Derularea acestor tehnologii necesită uh, foarte multă atenție dată noilor uh, calificări. Întrebarea este dacă avem un decalaj în ceea ce privește aceste calificări. Poate la nivel uh, cantitativ nu, dar calitativ se pune întrebarea dacă uh, avem uh, avem destui, destule persoane cu calificările esențiale și răspunsul este da. Conceptul actual se, se concentrează pe șase tehnologii. Avem nevoie de flexibilitate, în ceea, ce, în ceea ce privește alegerea acestor tehnologii, fiindcă ele se dezvoltă foarte rapid. De pildă, uh, software a, a fost um, identificat ca o tehnologie lipsă. Uh, aceste tehnologii reprezintă un avans tehnologic și ar trebui să fie legate mai bine de principalele provocări. Participarea IMM-urilor joacă un rol crucial în ceea ce privește obiectivele uh, privind rolul de conducere industrial, Instrumentul pentru IMM-uri este foarte important, infrastructurile uh, tehnologice multiutilizator sunt foarte importante, combin, finanțarea combinată este iarăși un element cheie și conține toate aceste aspecte care trebuie până la urmă soluționate, iar um, folosirea eficientă a tehnologiilor are nevoie de calificări, de modele de afaceri, servicii, mai mult decât aspectul tehnologic. Mulțumesc. Um, acum, uh, Combinarea acestor uh, fonduri Horizon 2020 și fondurile structurale este, este esențială pentru a, atinge masa critică pentru lanțul de valori, dar obiectivele acestor două sunt diferite. Horizon 2020 se concentrează pe excelență, iar fondurile structurale se concentrează pe regiuni subdezvoltate într-un fel sau altul și care trebuie să ajungă celelalte regiuni din urmă. Uh, o abordare integrată care, pentru întreg lanțul de valoare, este necesară, dar acest lucru s-ar putea să se bată cap în cap cu regulile privind asistența ajutorul de stat. Uh, ocuparea forței de muncă care decurge din aceste tehnologii va fi limitată în mod direct, dar, dar va avea un efect important în, uh, în aval și în amonte la nivel de servicii. Și trebuie să se uh, pună accent pe calificări. Vă mulțumesc foarte mult! Eh, eh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gisberg. Nu pot decât să vă recomand să examinați aproape acest uh, document care descrie excelent acest subiect. Dăm din nou cuvântul, în primul rând, coordonatorilor și vom începe din nou cu domnul Van Nistelrooy, care s-a ocupat deja de mult timp cu acest proiect. Vă mulțumesc. În urmă cu ceva timp nu am discutat despre tehnologiile biologice și cred că există o legătură strânsă între cele două subiecte. Am o întrebare principială. Investim 20 de miliarde de euro și dacă avem aceeași abordare ca în trecut de a crea o tehnologie și creăm o tehnologie pe care o vindem în Asia, și mă întreb dacă vom uh, continua pe, ace- pe această direcție, așa cum am făcut în trecut. Este o problemă serioasă. Pentru că dacă vedem că dacă nu am fi avut câteva mari uh, companii, eu vin din, uh, vin din țările de jos și știm că acolo s-a investit foarte mult pe, într-o tehnologie referitoare la baterii care funcționează pe litium și știm ce s-a întâmplat cu această tehnologie, a ajuns până la urmă în Asia. Deci dacă nu reușim să ne, protejim, să ne protejăm cât mai bine cunoștințele, asta se va întâmpla. Și nu se spune nimic despre această problemă în documentul dumneavoastră. În ceea ce privește ajutoarele de stat, am înțeles că în uh, orizontul 2020 suntem într-o fază pilot, dar putem să mergem mai departe, așa cum fac uh, Statele Unite ale Americii. Cred că am putea să facem și noi acest lucru și aș dori să vă întreb dacă putem să mergem uh, mai departe pe această direcție fără a fi pedepsiți mai târziu. În al treilea rând, v-ați referit și dumneavoastră la relațiile cu fondurile structurale. Este un punct crucial am uh, reorientat, am uh, reînnoit politica regională uh, până în anul 2020, spunând că prima prioritate este inovarea și cunoștințele, infrastructura de cercetare, educarea populației și așa mai departe. Ați spus pe bună dreptate și ne-ați, și ați accentat Ați accentuat uh, puțin uh, importanța acestui uh, ghid pentru toți uh, participanții la aceste proiecte, despre cum trebuie folosite aceste fonduri care pot fi folosite respectându-se regulile diferite pentru a atinge aceleași obiective. Astăzi este organizată o altă conferință aici în Bruxelles uh, referitoare tocmai la aceste tehnologii generice esențiale. Vă mulțumesc, uh, domnule Van Nistelrooy. Doamna Carel are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin asupra legăturii între Horizon 2020 și politica de coeziune. Este, este bine că Orizont 2020 pune accentul pe excelență și că politica de coeziune se referă mai degrabă la dezvoltarea regiunilor. Însă dacă este să văd cât de mare este bugetul din uh, politica de coeziune și că cercetarea și inovarea reprezintă o prioritate pentru dezvoltarea regională. Și dacă mă gândesc că eu provin dintr-o regiune care foarte mult timp a fost una din regiunile cele mai puțin dezvoltate din Europa, este vorba de uh, landul uh, Saxonia, și acolo am uh, început să investim mai mult pe, în, în cercetare și mă întreb dacă ceea ce creăm, dacă această legătură între Horizon 2020 și politica de coeziune, de dezvoltare regională este suficient de, de, de puternică pentru a promova ambele programe. Deseori discutăm despre o politică inteligentă, și creăm o bază foarte utilă pentru acțiuni viitoare pe care, din păcate, nu, de care, din păcate, nu profităm suficient de mult. Vă mulțumesc, domnul Tamburano. Vă mulțumesc. Am o întrebare referitoare la utilizarea tehnologiilor esențiale. Mă întreb dacă um, tehnologiile uh, 3D pot fi considerate a a, ca făcând parte din, din aceste tehnologii generice esențiale. Mulțumesc, domnule Tamburano. Doamna Griffin are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o remarcă și o întrebare. În ceea ce privește întârzierile plăților în cadrul Horizon 2020, care pot fi, pot fi foarte dăunătoare pentru întreprindere și mijlocii, revin la alăturarea programelor din Horizon 2020 cu fondurile de coeziune. V-ați, ref, referit la regiunea din care provin eu, Manchester eu îmi doresc ca tinerii să aibă la dispoziție locuri de muncă excelente. Îmi doresc să existe într-adevăr asemenea locuri de muncă pe viitor. Pentru acest lucru trebuie să fim foarte inteligenți, să avem o abordare inteligentă și să punem întrebarea cum vom reuși să combinăm toate aceste fonduri, toate aceste politici diferite pentru a permite tinerilor uh, să dispună pe viitor de locuri de muncă în industrie avansate, locuri de muncă de mare calitate. Vă mulțumesc, doamnă Griffin. Mai există și alte întrebări, domnilor și domnilor? Văd că nu este cazul și atunci o să dau uh, cuvântul domnului uh, Gisbergs pentru a răspunde acestor întrebări. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi la, voi răspunde la prima întrebare referitoare la marile investiții și dacă vom pierde avantajul competitiv în fața Asiei, așa cum s-a întâmplat și în uh, trecut, și despre cum trebuie să ne protejăm uh, cunoștințele și inovațiile noastre. Din punctul de vedere al brevetelor, cred că un brevet este un instrument tradițional de protejare a unei uh, inovări, însă rezultatul cheie al studiului nostru este că avem nevoie de accelerarea ritmului inovării și, de asemenea, lanțul valoric trebuie să permită legarea tuturor acestor tehnologii într-un mod cât mai uh, eficace, astfel încât să ne îndepărtăm cât mai repede, să ajungem cât mai repede de la o inovare la produce, la producția uh, rezultatului final, acesta ar fi, aceasta ar fi cheia pentru a ne păstra avantajul uh, competitiv sau pentru a obține un avantaj competitiv, pentru că trebuie, putem fi siguri că pe plan global competiția va fi tot mai dură și trebuie să învățăm, să tragem învățămintele necesare. O inovare cât mai uh, rapidă trebuie să se transforme în, uh, în manufacturarea produselor cât mai uh, rapidă. Pe termen lung, aceasta este cea mai bună garanție pentru ca Europa să ajungă în frunte și să se păstreze în frunte. Și colegul meu uh, va răspunde um, celei de-a doua întrebări referitoare la Statele Unite ale Americii. Permiteți-mi totuși să spun și câteva cuvinte legate de prima întrebare. Această temă a fost îndelung discutată. Invest, să investim sume mari în uh, cercetare, după care rezultatele cercetării să ajungă în alte părți ale lumii. Există într-adevăr și acest uh, efect pe care l-am descris. Dacă vom investi în cercetare în Europa, rezultatele vor ajunge și în alte, și în alte regiuni. Uh, Însă acest efect va stimula uh, mediul de afaceri și în regiunile respective. În acest context este important să înțelegem că cercetarea și dezvoltarea a devenit astăzi o activitate globală. Nu mai putem uh, spune că avem nevoie de cercetare și că cercetarea care are loc în Europa va fi utilă doar pentru Europa. Pentru că dacă vom face acest lucru, vom pierde legăturile pe care le avem și de care avem nevoie cu alte regiuni. Este un punct foarte important, însă o, alt, o concluzie din uh, studiul nostru ne arată că uh, trebuie să asigurăm și activitățile în aval. Trebuie să ne asigurăm că în Europa există instituțiile, întreprinderile care pot profita de cercetarea efectuată și de rezultatele uh, cercetării. Aceste rezultate trebuie să ajungă la nivelul regional, la nivelul local din Europa. Doar așa ne vom asigura că beneficiile cercetării vor ajunge și în uh, Europa. A doua întrebare în ceea ce privește transferul rezultatelor, uh, transferul producției în Statele Unite ale Americii. Este, este adevărat că există Există această tendință în Statele Unite ale Americii și în Asia de a exploata la maxim rezultatele cercetării. Noi am evaluat uh, în mod cuprinzător situația din Statele Unite ale Americii și am observat că la nivel federal, în Statele Unite ale Americii, sprijinul, sprijinul real pentru nivelurile de pregătire uh, tehnologică ulterioare, este vorba de uh, Uh, ajungerea la nivelul uh, producției, ei bine, la nivel federal acest sprijin este relativ redus. La nivelul statelor, situația este complet uh, inversă. Însă aici este mai degrabă vorba de o evoluție, de o dezvoltare economică, nu mai este vorba de cercetare și dezvoltare. Și din acest punct de vedere există și asemenea tipuri de activități și în Europa. Deci, uh, imaginea, situația este mult mai complicată. Cred că combinarea FEDER împreună cu programele Horizon 2020 ar putea să ne asigure uh, demararea exact acestui mecanism. Și dacă îmi permiteți să răspund la penultima întrebare referitoare la, la cercetarea și dezvoltare, dacă imprimarea 3D poate fi, dacă este o tehnologie generică, e bine, da, este vorba de o tehnologie foarte, com- foarte complexă, există o legătură cu producție, cu tehnologii înalte, este, nevo- are ne este intensă din punct de vedere al necesității de capital, deci um, îndeplinește toate condițiile necesare pentru a fi o tehnologie generică esențială. Mai există alte două întrebări integrarea și legăturile între Horizon 2020 și fondurile de coeziune și dacă legătura între aceste domenii este suficient de puternică și dacă exploatăm la maxim sinergiile potențiale. Cred că răspunsul sincer este că încă nu și v-am atras atenția asupra dificultăților uh, existente deja. Orizontul 2020 promovează mai degrabă excelența. Pe de altă parte, fondurile structurale și cele de coeziune au o altă logică în funcționarea lor și nu este întotdeauna ușor să combinăm um, cele două domenii. Este foarte important să ne concentrăm asupra întregului lanț valoric de la cercetare până la producție și să implicăm și fondurile structurale pentru a sprijini uh, activitățile manufacturiere care sunt rezultatul unor cercetări și, din punctul meu de vedere, este nevoie să creăm unele laboratoare, unele modalități experimentale prin care să încercăm să vedem cum, fun- cum ar putea funcționa combinarea celor două programe, astfel încât să, să ne asigurăm că Orizont 2020 promovează într-adevăr cercetarea și excelența și că fondurile structurale preiau uh, rezultatele acestei cercetări și le transformă în produse reale. Cred că mai avem foarte multe lucruri de făcut însă din acest punct de vedere. Și trec acum la ultima întrebare. Suntem cu totul de acord cu dumneavoastră. Cred că aici provocarea cu care ne confruntăm este să creăm o bună legătură între uh, fondurile structurale și programul Orizont 2020, pentru că avem nevoie de, de abilități. Nu avem nevoie doar de ingineri și de mai mulți uh, mai multe persoane cu doctorate, dar avem nevoie de o forță de muncă calificată care poate uh, lucra cu roboți, poate menține acești roboți viitori și este vorba de o actualizare a cunoștințelor nu doar la nivelul universităților tehnice, dar aceste, aceste noi cunoștințe trebuie să meargă până la nivelul mai jos al lucrătorilor care activează, care lucrează în fabrici. Doar așa vom asigura uh, promovarea tehnologiilor generice esențiale. Trebuie să ținem uh, cont și de fenomenul îmbătrânirii populației din Europa și trebuie să investim mai mult în uh, educarea forței de muncă pentru a ne păstra avantajul competitiv pe plan internațional. Vă mulțumesc. Poate nu am dat Uh, cuvântul tuturor uh, care doreau să pună o întrebare legată de al doilea subiect. Oricum mai avem uh, mult, mai avem mult timp la dispoziție. Es verdad que duda cabe que la... Doamna Cenică, vă mulțumesc. Nu există nicio îndoială că noile tehnologii, biotehnologiile, sunt aceste te- sunt tehnologii esențiale generice. Este însă uh, adevărat că cea mai productivă tehnologie generică esențială este capitalul uman de care dispunem, dispunem deja. Capitalul uman este, cred, cel mai important și din punct de vedere tehnologic. Și în acest context ar, aș dori să vă întreb care sunt uh, măsurile prevăzute pentru, a păst- pentru a-i păstra pe cercetători în Europa. Știm că oamenii de știință, că cercetătorii au cariere au cariere nu foarte uh, stab- stabilă și pentru acest, și acest lucru aduce cu sine costuri economice mari pentru noi. Vă mulțumesc. Domnul Van am o întrebare suplimentară în ceea ce privește rezultatele cercetării noastre, ați spus că um, cercetarea se desfășoară acum într-un uh, global, într-un context uh, global. Însă nu este atât de ușor să spunem că uh, Nu știu, poate nu v-ați ocupat de această situație specifică din țările de jos în studiul dumneavoastră, dar avem nevoie de politici industriale care să ne permită protejarea acestor uh, informații, pentru că dacă permitem companiilor să vândă toate aceste rezultate, vom Um, vom avea mult de suferit peste 20, peste 30 de ani. Deci cred că avem nevoie de politici specifice pentru a păstra uh, cunoștințele acumulate în Europa și pentru a le potența cât mai mult. Poate am renunțat prea ușor la toate aceste cunoștințe. Dumneavoastră ne-a spus că, ei bine, așa funcționează lucrurile astăzi. Pe mine mă îngrijorează puțin acest lucru. Nu știu, poate nu nu acesta a fost obiectul studiului dumneavoastră, am dorit însă să spun aceste lucruri. Mai am doi vorbitori și după aceea sugerez să închidem această listă. Doamna Capel. Vă mulțumesc, domnule președinte. În prezentarea dumneavoastră ne a spus cât de importantă este inovarea și faza de producție în uh, lanțul valoric și că trebuie să ne să ne ocupăm uh, în mod intensiv de aceste două elemente. Ce a lipsit, cred că, din prezentarea dumneavoastră este al treilea domeniu, și anume introducerea pe piață acestor produse. Nu știu dacă nu avem această problemă în Europa. Avem o bună cercetare, avem instrumentele necesare pentru sprijinirea cercetării, dar dispunem de foarte puține instrumente pentru această fază, pentru acest element al introducerii pe piață al uh, produselor. Oare nu de aceea Europa a rămas în urmă din acest punct de vedere? Există foarte multe produse cercetate, dezvoltate în Europa, dar nu pot fi introduse pe piață pentru că nu există mijloacele financiare care să permită introducerea pe piață a, asem- a unor uh, asemenea produse. Vă mulțumesc, doamna Codițca. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să spun că nu sunt de acord cu afirmația din raportul care ne-a fost prezentat, acolo unde se spune în concluziile de la pagina 67, acolo spune raportul dacă proiectele sunt susținute din fondurile sectorale și din Orizont 2020 și se pot susține regiuni defavorizate, atunci, în anumite cazuri, fondurile ar putea să fie insuficiente și să nu ajungă la regiunile care au experiența necesară. Cred că se merge prea, mai de, prea departe cu aceste concluzii. Prima oportunitate a experienței academice este în regiuni, în special în cazul statelor membre noi care au investit în infrastructură în regiuni. În în uh, perioada financiară anterioară în Polonia, scopul guvernului a fost de a cheltui fonduri pe echipamente de ultimă oră și laboratoare extrem de moderne. Deci, în multe cazuri, laboratoarele poloneze sunt uh, mai moderne decât uh, cele de cercetare din Franța sau Germania. Și cred că ar trebui să uh, putem folosi cercetătorii din multe companii pentru a putea profita de aceste tehnologii. Cred că poate regiunile defavorizate ar putea să se dezvolte mult mai rapid datorită dezvoltării uh, mai specializate. Pot să devină centre cheie și să atragă cercetători din întreaga Europa. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum ultima întrebare, domnul Sorinio. Mulțumesc. Chestiunea cheie care a fost ridicată aici este cum vom reuși să menținem în Uniunea Europeană o parte semnificativă a lanțului valoric generată de către aceste tehnologii generice esențiale. Aceasta este chestiunea cheie. Aici există două direcții importante primul rând, trebuie să pariem pe dezvoltarea 4-5 uh, piste globale unde să fim lideri, iar aceste tehnologii trebuie să fie integrate, trebuie să fie încadrate de grupuri, clustere, care să creeze uh, valoare la nivel global și care uh, Uh, să împiedice alunecarea acestor tehnologii către Asia și alte uh, regiuni, când astfel să pierdem noi creștere economică și uh, ocuparea forței de muncă. Încă o altă chestiune care poate mai degrabă portugheză, dar, mă rog, valabilă și pentru alte țări. Noi avem, nu avem dimensiunea necesară pentru gestionarea brevetelor. Adesea brevetele sunt generate cu fonduri publice sau publice și private și rapid sunt vândute sau sau se pierd rapid. Cred că este foarte important să se creeze uh, fonduri publice de gestionare la nivel european pentru gestionarea uh, brevetelor. Iar uh, brevetele care sunt făcute pe baza acestor fonduri să fie fonduri să fie gestionate prin intermediul acestor fonduri, iar astfel s-ar crea o masă critică, s-ar, s-ar crea agregarea necesară pentru a ocroti cunoștințele pe care le creăm. Vă mulțumesc! Ok, thank you very much. And now Mr. Vă mulțumesc, domnul Gispers și domnul Bata au cuvântul pentru a răspunde la aceste întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la prima întrebare care continuă de la ceea ce s-a spus mai devreme în legătură cu resursele, resursele regenerabile ca fiind extrem de importante ca fiind un activ extrem de important. Într-adevăr, oamenii sunt una, un activ foarte important. Cum facem ca oamenii, oamenii de știință să rămână aici? Există aici foarte multe diferențe între statele europene, pentru că sunt foarte multe state unde timp oamenii foarte calificați nu-și găsesc un loc de muncă și sunt absorbiți de industriile majore. În alte state, alte state se bazează pe ingineri din China și India pentru unele industrii. Dacă privim unele dintre universitățile tehnice, o mare parte a studenților provin din Asia acest lucru se schimbă, nu știu ce se întâmplă în Europa, dar avem câteva semne uh, de încurajatoare. Vedem în Olanda, de exemplu, că după criză a apărut un interes mult mai mare în domeniul ingineriei și în științele matematice, inginerie pentru că există posibilități bune de angajare într-o industrie avansată. Chiar și așa, unele dintre, dintre universitățile tehnice au trebuit să limiteze numărul de studenți noi. Sunt semne încurajatoare, dar în alte țări situația este dificilă. Și cred că la nivel european se poate face mai mult pentru a găsi ocupare pentru persoanele înalt calificate din statele europene care se confruntă cu, cu șomaj mare în cadrul tinerii. Cred că colegul meu a trebuit să răspundă la a doua parte a întrebărilor. Într-adevăr, este întrebarea continuă care a venit de la domnul Van Nistelrooy. Era vorba de o problemă de globalizare. Se vorbește despre investițiile în cercetare și dezvoltare în Europa și felul că aceste investiții, aceste cunoștințe după aceea părăsesc Europa. Aceste Eh, lucruri sunt eh, importante pentru Europa, dar nu pentru crearea de locuri de muncă, pentru că marile companii eh, angajează din ce în ce mai puțin datorită automatizării și datorită altor metode de reducerea costurilor. Investesc foarte mult în cercetare și dezvoltare. Și ceea ce este important este este ca uh, să fie capacitatea activitățile din aval. Trebuie să facem mult mai mult pentru ca uh, să se creeze locuri de muncă în IMM-uri. Bineînțeles că prezența marilor companii este importantă, exemplu foarte bun este Infineon, care produce electronice în Austria și aceștia au înființat un program pentru a facilita ca uh, IMM-urile uh, să folosească chipurile produse de ei. E, și apare un ecosistem care acoperă întregul lanț valoric. Cred așadar că soluția nu este de a interzice uh, scurgerile către alte regiuni, trebuie să ne asigurăm că marile companii au mai suficiente IMM-uri în aval uh, și în jurul lor pentru care să le susțină. Este un lucru foarte important uh, pentru că le va stimula pentru a fi prezente în Europa. Poate acestea ar fi uh, câteva informații suplimentare. Uh, cred că mai, mai erau câteva întrebări. Mai era o întrebare în legătură cu legarea dintre fondurile Orizont 2020 și regiunile care poate ar putea beneficia de pe urma acestor fonduri complementare. Exemplul, exemplul dat din Polonia a fost un exemplu foarte bun. Exact de aceasta avem nevoie și regiunile care deja au investit în constituirea capacităților tehnologice ar fi într-o poziție extrem de bună pentru a continua și uh, a folosi baza respectivă pentru producție și de aceea mm, regiunile noi pot chiar să facă un salt înainte și să o ia înaintea uh, regiunilor mai dezvoltate. Acolo, fiecare regiune are caracterul său specific, însă poate unele regiuni au capacități puternice, uh, uh, regiuni vechi cu structuri industriale care trec prin dificultăți de tranziție. Așadar, ideea generală că mm, orizontul 2010, 2020 și fondurile structurare au uh, domenii de aplicare diferite, uh, cheia aici stă în completarea între cele două. Și acest lucru stă la baza ideii specializării inteligente, ca fiecare regiune să pună accentul pe ceea ce face mai bine. S-a pus și o uh, regiune legată de marketing, dacă acest aspect este important, bineînțeles că marketingul este crucial una dintre barierele principale în calea punerii produselor pe piață este marketingul. Este o combinație de pe partea tehnică uh, și dezvoltarea diferită a pieței. Sunt de acord că există anumite anumite acțiuni care susțin uh, punerea pe piață și aceste acțiuni trebuie să fie susținute mult mai mult. Vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să vă informez că ne-am, reuniunea coordonatorilor de aseară a luat următoarele decizii. Au decis să atribuie avizele non-legislative, prima în legătură cu eficiența resurselor depusă de către verzi. Subiectul a fost uh, avansarea către o economie non-circulară. Uh, al doilea aviz depus de GUE, promovarea coeziunii teritoriale și economice în Uniune. Vă întreb acum dacă aveți diverse, dacă nu atunci, în următoarea, următoarea noastră reuniune este în 17 noiembrie, de la 3 la 6 și jumătate la Bruxelles. O zi bună tuturor! Vă mulțumesc!